Bună dimineața, dragi colegi. Ne cerem scuze pentru întârziere. Încercăm să punem la punct listele de vot. Vă rog să vă ocupați locurile ca să începem. Avem o dezbatere importantă, așadar vă rog să vă așezați. Știm cu toții că criza refugiaților este o prioritate în ordinea noastră de zi și știm că se întâlnesc miniștri de interne astăzi și sper că va câștiga bunul simț și că va, vor ajunge la un consens pentru că ceea ce vedem la frontierele noastre este rușinos. E rușinos ca um, guvernele noastre să nu găsească o soluție. Cred că ar trebui să colaboreze astfel încât să rezolve această criză umanitară la frontierele noastre. Și este foarte oportun în acest context să facem astăzi un schimb de opinii și cu privire la un aviz al Comisiei uh, pentru Comisia Libe cu privire la o abordare holistică a chestiunii migrației pe uh, toate tipurile sale și uh, conex cu această criza refugiaților. Comisia Libe va vota în noiembrie acest uh, raport din proprie inițiativă și noi o să discutăm contribuția noastră la acesta. Raportor este doamna Befera. Beatrice, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi aș vrea doar să fac câteva comentarii cu privire la acest aviz. Pentru că e greu să sintetizezi toate propunerile de care e nevoie ca să putem să rezolvăm această situație pe care unii o numesc criză mm, a migrației, criză a refugiaților, dar de fapt face parte din situația actuală a lumii, într-o lume globalizată în care mișcarea, mobilitatea cu oamenilor face parte din drepturile oamenilor și, în plus, acest lucru este recunoscută Declarația Universală a Drepturilor Omului. Oamenii pot să iasă din țările lor, să se deplaseze în altele. Acum, această abordare holistică despre care discutăm nu face decât să, să reflecte realitatea. Încercăm să găsim uh, o structură concretă, operativă, în, în care să facem față aceste realități. Încercăm să găsim soluții la problemele cetățenilor europeni, precum și ale celor care vin din alte state, dar cu care, față de care avem nu doar o obligație morală, ci și una legală. Așa cum uh, s-a putut observa, multe dintre argumentele pe care le-am uh, um, menționat în acest uh, aviz uh, fac trimitere la aceste legi um, la care ne-am angajat, dar pe care nu le respectăm. Trebuie să ne reamintim că legile, acordurile, convențiile trebuie respectate și că nu avem nicio scuză să nu le respectăm. De aceea, în primul uh, punct din aviz, am dorit să vă readuc aminte oamenilor că există în acest uh, cadru și că ar fi nevoie de un nou regulament uh, um, Dublin uh, sau dacă ar trebui doar să ne gândim la măsuri um, temporare, cumva estimative și care de fapt nu fac decât să um, peticească cumva situația. Apoi, am, readuc aminte că tratatul este în mod constant încălcat, deși e vorba de soluții de urgență pe termen foarte scurt, până la urmă ce am putea să facem și pe termen lung. Dezvoltarea trebuie să fie um, durabilă și acest lucru ar putea să fie soluția care să înlocuiască. În plus, trebuie să ne gândim la um, reducerea sărăciei și la mm, promovarea valorilor democratice și a dezvoltării durabile. Toate acestea se mm, reduc la transparență, la democrație, lucru care trebuie să fie însoțit de mai multe tipuri de politici. Toate sunt uh, absolut necesare ca să nu uităm uh, o caracteristică uh, foarte importantă mm, pe care se axează comisia noastră, dezvoltare și în special dezvoltare durabilă. Apoi articolul 208 din uh, tratate pe care le tot menționăm, ei bine, uh, trebuie să ne gândim că coerența noastră politică trebuie să se mm, refere la temeiurile noastre juridice. Fac de asemenea mm, menționa, mențiune la um, tragerea la răspundere și la modul în care reflectăm politicile noastre în acest moment. Dacă um, vrem să rezolvăm problemele de la rădăcină, trebuie să ne axăm pe dezvoltare încă o dată și acestea fiind spuse, vă mai spun că vă stau la dispoziție, mai ales uh, raportorilor din um, umbră. Sper să găsim împreună un acord, să facem schimb de opinii și să ajungem la un uh, document care să fie cât se poate de coerent și care să, asupra căruia să convenim. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Diaz de uh, Mera din partea PPE, după care următorii uh, raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult! Am să intervin pe scurt pentru că trebuie după aceea să mă duc uh, la un uh, trilog. Am citit cu mare interes uh, raportul lui Beatriz și sunt perfect de acord cu ce spune ea. Deja avem un uh, alt uh, raport în același uh, context, cel al um, relatei Weber, în care se vorbește foarte bine de, despre legăturile între migrație, dezvoltare și criză economică. În altă ordine de idei, aș vrea să vă prezint câteva amendamente, cumva de natură conceptuală, pe care le voi înainta înainte de 25 uh, septembrie și acestea se referă în special la terminologia clară, atunci când se referă, de exemplu, la grupurile vulnerabile. Poate că ar fi bine să se includă mai multe în lista pe care o propune colega mea. De asemenea, aș mai avea o precizare în ceea ce privește regulamentul de la Dublin, dar sunt chestiuni minore. De asemenea, voi mai dori să fac o precizare în uh, ceea ce privește returnarea și um, la garanțiile de care, care trebuie să fie prezentate când apar astfel de situații, uh, respectându-se principiul nereturnării, care este consacrat în Convenția din 51 și din protocolul din 69. Uh, nu cred că vor fi mari probleme la a ajunge la un acord, pentru că, în principiu, cred că suntem cu toții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 Urmează Marina Albiol din partea GUE. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Beatriz pentru munca făcută. Cred că avem o bază bună de lucru. Noi am dorit să mai adăugăm câteva lucruri în primul rând, uh, o menționare a cauzelor migrației. Cred că e important să fie menționate acestea și răspunderea noastră când e vorba de aceste cauze, în special uh, războaiele care au, s-au desfășurat cumva sub auspiciile statelor din Nord. Și apoi modul în care uh, resursele sunt uh, furate, sunt luate de companiile noastre multinaționale. De asemenea, cred că trebuie să facem și o critică față de statele bogate, astfel încât să-și îndeplinească obiectivele pentru dezvoltare. De exemplu, Spania în 2014 nu a dat decât 0,14% din PIB, în foarte departe de 0,7% care era obiectivul. De asemenea, um, nu și-au îndeplinit uh, obiectivele și state cum ar fi Franța, Italia sau Grecia. În plus, mai trebuie să mai vorbim și despre datoria externă. Anumite state din Sud s-au îndatorat față de FMI, față de Banca Mondială pentru a ieși din situația de sărăcie în care fuseseră lăsate după perioada colonială și acum uh, um, au datorie externă și nu servește la nimic uh, efortul nostru în ceea ce privește cooperarea uh, pentru dezvoltare, dacă în continuare încercăm să primim de la ei înapoi datoria aceasta externă. Cred că dacă am uh, atenua datoria um, uh, externă a acestor state, um, ar fi cea mai bună soluție de a le ajuta, pentru că în felul acesta ar exista um, um resurse pentru ca guvernele să, să îmbunătățească situația în care trăiesc lor. pentru că, da, foarte bine uh, să apărăm uh, dreptul uh, oamenilor de a ieși de la ei din țară, dar nu fac acest lucru ca să exerseze un drept, ci ies pentru că sunt nevoiți Uh, cred că trebuie să milităm și pentru dreptul de a rămâne în propria țară fără a muri de foame. Și în acest sens trebuie să um, nu, să nu le mai um, tot uh, luăm resursele și să le um, atenuăm datoria externă pentru că aceasta le împovărează. Asta am să, am să propun aceste idei și sub formă de amendamente. Sper să ajungem la un compromis. Mulțumim foarte mult. Urmează Heidi Hautala din partea verzilor. Mulțumesc. Acest uh, proiect de aviz mi se pare foarte bun. Chiar uh, um, concentrează ceea ce ar trebui să spună Comisia DEVE în uh, acest subiect. Sunt sigură că um, um, se vor menționa și alte um, subiecte, de exemplu lupta împotriva um, Uh, traficului. De asemenea, cred că se va menționa și acea problemă a listei cu statele sigure, dar acestea nu sunt subiecte care țin neapărat de competența noastră. Oricum, proiectul mi se, mi se pare foarte bun pentru că menționează foarte bine uh, Uh, faptul că trebuie să se realizeze această legătură între migrație și criza refugiaților și uh, se face apel uh, la statele membre să trateze mai bine acest subiect. Cred că pe, pe baza acestui document vom putea lucra mai bine. Vom încerca să vedem ce amendamente putem să aducem. Sper că și uh, Uh, Comisia mm, uh, Libe să fie încântată de faptul că nu ne vom întinde prea mult cu contribuția noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Ignacio Corao. Ce, președinte. Eu sono... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportor din umbră și fac parte din Comisia Libe. Și încă de când uh, s-a demarat acest aviz, ne-am tot deplasat în vizite, de exemplu la Lampedusa săptămâna trecută, unde am văzut uh, cum se monitorizează de către forțele de poliție de coastă uh, apele uh, internaționale. Ne-am dus de asemenea să vizităm o companie privată care desfășoară operațiuni de căutare și salvare. Am avut reuniuni uh, și în afara mediului parlamentar și este foarte important în acest context să ne concentrăm atenția asupra problemelor de dezvoltare în țările din care pleacă acești oameni. Așa cum îi spuneam și ieri domnului comisar Mimița, Comisia pentru Dezvoltare are o ocazie unică de a, a juca un rol cu adevărat esențial în această dezbatere, ce a devenit uh, o dezbatere absolut prioritară la nivel politic. Prin urmare, cred că acest raport poate în acest context să reprezinte un punct bun de pornire. E foarte bine să fim uh, implicați uh, și vrem să arătăm clar că dacă se dorește să se ajungă la soluții pe termen lung, atunci trebuie neapărat să se găsească politicile de dezvoltare corecte, diferite de cele care au fost găsite până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează Davostir. După care, Enrique. Mulțumesc, domnul președinte. Agustin deja a spus care este poziția grupului nostru. Eu vreau din partea mea să-i mulțumesc lui Beatriz pentru acest uh, aviz abordarea holistică asupra migrației, sigur că ar trebui să includă și dezvoltarea și cooperarea. Acestea fac parte din soluție. Singurul pe care aș vrea să-l adaug aici este că trebuie să fim conștienți uh, de faptul că, deși cooperarea și dezvoltarea sunt uh, foarte importante în găsirea unei soluții, până la urmă, uh, pentru acestea nu pot să se descurce singure, să spunem așa. E nevoie de mai multe lucruri, de Uh, o politică de securitate și o politică externă mai uh, uh, importantă, mai fermă. De asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când um, um, unele state um, în dezvoltare ajung să aibă un nivel mai mare de venituri, um, deja migrația este afectată încă o dată. Trebuie să uh, ne gândim și la chestiunile uh, demografice. Populația Uniunii Europene reprezintă 7% din populația mondială, însă noi uh, consumăm 50% dintre resurse și suntem înconjurați de zone de instabilitate, de sărăcie și unor de conflicte la ultimul, uh, în ultimul raport uh, al Națiunilor Unite uh, se afirmă că în Africa sunt acum 1,5 miliarde de oameni, iar peste câțiva ani o să fie 2,5 miliarde, adică um, va fi vorba de un procent mult mai mare pe care vor reprezenta africanii și în plus vor fi și mai tineri. E foarte important așadar aspectul demografic, și acest, uh, acest aspect trebuie să fie menționat și el la cauzele de bază ale migrației. Încă o dată spun, cooperarea și dezvoltarea fac parte din uh, soluție, însă um, ele trebuie puse în contextul altor politici. E vorba de o grupare. Mulțumesc, Enrique Guerrero. Mulțumesc. Păi, poziția grupului meu a fost exprimată de către Eli, așa că nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus ea. Ar vrea însă să mai adaug două comentarii, poate cumva conexe, dar care cred că ar putea să aibă um, un rol important în activitatea noastră vis-a-vis -vis de acest aviz. În primul rând, ce e important în legătură cu raportul uh, principal și, um, uh, al, și în legătură cu avizul este partea a doua. Uh, nu este vorba de situația din Mediterană, ci de nevoia de o abordare holistică asupra migrației. Pentru că, bineînțeles, ne concentrăm pe Mediterană, pentru că tocmai ne aflăm în, primă, în, prim, în plină criză uh, ne aflăm în, uh, în criza mediterană când a început uh, acest raport. Dar după criza din Mediterană a apărut criza din Balcani, apoi criza internă din cadrul Uniunii Europene. Deci, până la urmă importanța avizului lui uh, Beatriz și mm, o felicit cu această ocazie pentru că este un membru foarte activ al acestei comisii, e bine, meritul său este tocmai că pune accentul pe chestiunile structurale, nu neapărat pe manifestările problemei um, în diferite zone geografice. Apoi, un al doilea comentariu este legat de activitatea acestei comisii. Am mai pus um, întrebarea aceasta, poate sub o formă un pic diferită, um, și am mai spus-o și alți în colegi. Adesea, în Parlamentul nostru, uh, aceste subiecte uh, se concentrează special pe aspectele libere, drepturile omului sau chestiuni de um, interne, să spunem. În mod normal, comisarul care se ocupă, de exemplu, este cel de la afaceri interne. Deci, aceste chestiuni sunt discutate astăzi, de exemplu, de ministrii de interne. Și noi trebuie să facem o muncă internă în interiorul fiecăruia dintre grupurile noastre și probabil că Linda o să spună că și eu am răspundere aici, e bine, noi trebuie să lucrăm la nivelul grupurilor noastre, astfel încât chestiunile care țin de imigrație, de refugiați, de acțiunea umanitară, la chestiuni, deci chestiunile, chestiunile de fond acestea să nu fie văzute doar uh, dintr-o perspectivă legată de drepturile omului, uh, legislație și așa mai departe, ci să fie privite și să fie privite dintr-o, dintr, -o, perspectivă holistică în care să existe mai multe um, accente, unul uh, juridic, legal, uh, de ajutor pentru aceste um, persoane care au nevoie de ajutor umanitar și E clar că sunt uh, mai multe grupuri în Parlamentul nostru care uh, sunt uh, pentru existența unor căi legale și clare pentru migrație. Dar ce vreau eu să subliniez era faptul că trebuie să avem o abordare cumva corporativă, să spunem, um, astfel încât Comisia de Dezvoltare să-și apere, să-și susțină rolul său în cadrul Parlamentului, pentru că, în general, ne ni se iau cumva aceste competențe pentru că se pune accentul prea mult pe chestiunile libere și pe cele de securitate. Mulțumesc, Enrique. Urmează Pavu. Madam eh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de aviz este o bună bază pentru discuțiile noastre. Aș mai sublinia și faptul că aspectele legate de Politicile de dezvoltare ale programului de migrație ar trebui să se concentreze pe cooperarea cu țările respective, țările din care vin oamenii aceștia în Europa. Trebuie să îmbunătățim condițiile lor de viață de la ei, de acasă. Și aici ar trebui să cooperăm mai bine cu Statele Unite. Avem o politică de cooperare pentru dezvoltare consolidată cu Uh, colegii noștri de peste ocean și ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aceste zone. Apoi, apropo de reacția la problemele imunitare, milioane de oameni trăiesc în tabere pentru refugiați în Iordania, în Liban, în Turcia, în condiții cumplite. Trebuie să le îmbunătățim și acolo condițiile de viață, pentru că acum fluxurile de migranți vin în special din aceste țări. Oamenii vin în Europa din Uh, aceste tabere de refugiați, pentru că acolo condițiile lor de viață sunt insuportabile și aici trebuie să ni atragem și pe americani ca să putem combate acest fenomen. Apoi, până la urmă, această situație este și rezultatul utilizării excesive a forței de către americani în Afganistan, în Libia, în Irak. Și aici ar trebui să îi responsabilizăm puțin și să cooperăm mai bine cu americanii punând accentul, deci, pe responsabilitatea pe care și ei ar trebui să și-o asume. Am să propun niște amendamente, am să discut cu doamna Pesera despre aceste amendamente, însă acestea erau ideile mele. Mulțumesc, Maria Hoipoc. Aș dori să completez ceva în legătură cu finanțarea. Banii din uh, Fondul pentru colaborare în favoarea dezvoltării nu pot fi suficienți. Și în cadrul secretariatului OECD se spune foarte clar, banii din partea donatorilor pentru refugiați nu contribuie direct la dezvoltarea economică și la bunăstarea din țările în curs de dezvoltare, în țările de proveniență ale refugiaților. Mi se pare că este o observație foarte importantă. În cadrul colaborării pentru dezvoltare trebuie să exercităm și o influență pozitivă asupra fluxului migrator nu putem să luăm din fondul pentru dezvoltare bani pentru a rezolva problemele refugiaților atunci când dorim să dezvoltăm o politică pe termen lung. Cred că este o observație corectă și suntem de acord cu uh, raportoarea că trebuie să avem o coerență în politicile noastre de dezvoltare inclusiv în relația dintre Uniunea Europeană și statele din zona mediteraneană. Un element mai este important, niște ă, căi sigure de migrație spre Europa pentru ca în felul acesta să le ă, interzicem practic traficanților șansele de câștig. Mulțumesc, Brian Hayes. Mulțumesc foarte succint pentru că multe lucruri pe care voiam să le spun au fost deja spuse de către colegi. Mulțumesc pentru raport, doamnei raportor. Dacă ne uităm la populația Africii, va crește în următorii 30 de ani cu încă un milion de persoane. Prin urmare, este o problemă foarte importantă pe care va trebui să o abordăm în mod holistic aceasta a migrației și pe plan intern și pe plan extern. Va trebui să ne gândim la un răspuns legat de politicile de securitate. Și alții s-au referit la asta, ministrii pentru externe, ministrii de justiție. Iar răspunsul holistic pe care și comisia noastră și alte comisii ar trebui să-l dea ar trebui să fie subliniat. Trebuie privită problema aceasta a migrației nu doar din punctul de vedere al oportunităților pe care ea le aduce uh, statelor membre ale Uniunii Europene, ci și din punctul de vedere al responsabilităților pe care acestea trebuie să și le asume. Dar există și răspunderea importantă a Statelor Unite, <clears throat> nu numai pentru criza actuală din Mediterană ci și pentru că Statele Unite au posibilitatea de a oferi mai mult în aceste împrejurări, tocmai pentru că sunt atât de mari. Și, în fine, ultima observație. Europa a trecut printr-o criză economică teribilă din 2008 încoace și s-a pierdut, mai ales la nivelul bugetului pentru ajutor pentru dezvoltare și cred că ar trebui să insistăm asupra necesității ca toate statele membre să se angajeze din nou în această direcție, în speranța că vom reuși să ieșim cât mai repede din această perioadă dificilă economică și că atunci vom putea să punem la dispoziție mai multe fonduri în acest buget pentru a combate unele dintre problemele legate de migrație. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa încât am să fac eu însă câteva observații. Mie nu mi este foarte limpede care este elementul central al uh, raportului Comisiei Libe. Nu știu dacă vorbiți în special despre criza refugiaților sau despre o politică mai amplă de migrație, cred că ar trebui să lămurim lucrurile acestea să vedem dacă trebuie să fie două politici separate, una privitoare la refugiați și cealaltă privitoare la migrația legală, pentru că e nevoie totuși de două reacții diferite. Criza refugiaților este un lucru care se întâmplă nu pentru că oamenii vor să plece din locul uh, de baștină. Și eu și colegul meu ne-am deplasat în Turcia și am văzut oameni care pur și simplu au lăsat totul în urmă și au trecut frontiera cu toată mica lor avere într-o mașină. Ei, cred că procesul de reacție la această situație trebuie să fie altul. În țara mea sunt persoane care au, au venit din Filipine sau din alte părți ale lumii și am avut o altă abordare pentru aceste persoane. Dar sunt convins că și dumneavoastră, în țările dumneavoastră, auziți tot felul de plângeri. Da, vin și refugiați, dar pe lângă refugiați mai trec și alte persoane frontiera, care de fapt sunt migranți economici și nu refugiați deloc. Ei, tocmai de aceea trebuie să avem politici clare. Altminter, opinia publică nu va accepta ceea ce trebuie să facem acum pentru refugiați. De deci, ce să arătăm clar că una sunt cei care au... Uh, Uh, sunt în situația de migrație economică, lor trebuie să li se aplice anumite politici și alta sunt cei din criza refugiaților. Deci, nu știu exact pe ce se concentrează raportul LIBE, poate că n-ar strica în următoarele săptămâni să ne lămurim. Apoi, cât privește răspunderile comisiei noastre, cu privire la diferitele fonduri noi suntem răspunzători de monitorizarea felului în care funcționează aceste fonduri. De exemplu, avem uh, fondurile Devco pentru criza refugiaților, fondurile umanitare pentru criza refugiaților și alte fonduri pe care le folosim în acest, uh, le-am putea folosi în această direcție. Am putea însă, pe de altă parte, să folosim anumite fonduri pentru fenomenul migratoriu în general și asupra acestor chestiuni cred că ar trebui să reflectăm. Apoi trebuie să vedem dacă fondurile sunt cheltuite corect, cum funcționează fondurile fiduciare, unde se duc banii. Trebuie să ne asigurăm că ei sunt folosiți în mod transparent. Și în fine, ultima observație. Țara mea a luat hotărârea de a nu participa la preluarea refugiaților care sunt deja pe teritoriul Uniunii. Cred că asta este o greșeală. Sigur, este corect să existe o strategie clară pentru ca cei care sunt uh, acum în taberele de refugiați în Iordania sau în Turcia să aibă parte de niște posibilități clare de a ajunge în Europa, fără să fie nevoit să traverseze pe mm, o bărcuță Marea Mediterană. Pentru că dacă ar avea această opțiune, sunt convinsă că ar folosi-o și nu s-ar îmbarca pe rute periculoase spre Uniunea Europeană cu copii cu tot. Deci poate că ar trebui să ne punem la punct un sistem de a prelua oamenii din aceste tabere de refugiați, dar pe de altă parte există sute de mii de oameni uh, chiar pe teritoriul Uniunii Europene deja știu că uh, Irlanda nu face parte din uh, spațiul Schengen și nu va participa nici la această decizie de preluare a refugiaților, la fel nici Danemarca, din câte știu. Însă, astăzi va trebui să ne asumăm luarea unei decizii foarte importante. Dacă toată lumea e de acord să meargă într-o direcție, cred că e mai ușor să ajungem la un acord. Însă, însă dacă una, două țări uh, nu vor să se alăture acestui demers comun, atunci o să fie mult mai complicat să punem la punct un astfel de sistem. Văd că Anneli se dorește să intervină. Domnul Litz, da, ar trebui să se stabilească tipul de fonduri care sunt folosite în situații de criză, în situații cum este criza refugiaților, ce anume uh, propuneri au fost înaintate și care nu de către instituții sau de către statele membre. Pentru că opinia publică este doritoare de astfel de informații. Pentru că s-a văzut că unele promisiuni nu s-au transpus în propuneri concrete. Iată o chestiune importantă care ar trebui abordată în comisia noastră și ar mai trebui să subliniem că la nivel public. Poate că ar trebui să îi cerem comisiei să se adreseze direct statelor membre sau instituțiilor care nu s-au ținut de cuvânt, nu și-au respectat promisiunile. Dacă reușim să rezolvăm această problemă cât mai curând, cred că ar fi o idee bună ca Parlamentul însuși să exercite oarecare presiune în acest sens. Da, ieri Comisia vorbea despre fondul fiduciar pentru Africa dar mai este și un uh, fond fiduciar pentru Turcia, despre care nu știam foarte mult până când nu m-am deplasat acolo. Apoi mai există un astfel de fond uh, pentru vecinătate, mai există și un fond AFCO. Deci cred că ar trebui într-adevăr să vedem ce se întâmplă cu fondurile acestea, cum funcționează, cât la sută din bani au fost cu adevărat vărsați în fondurile respective. Deci da, Beatrice, poate că în rezoluția noastră ar trebui să menționăm ceva legat de uh, transparență și de monitorizarea utilizării acestor fonduri. Prin urmare, pentru că nu se mai scrie nimeni la cuvânt, îi dau din nou cuvântul doamnei Besera, doamnei raportor. <clears throat> Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, și colegilor pentru contribuțiile lor. Am ascultat preocupările dumneavoastră, sugestiile, voi ține cont uh, de acestea și sperăm să avem ocazia cât se poate de repede să ne reunim și să le punem în comun. Aș dori să mulțumesc um, în special lui Enrique pentru că a menționat um, poziția noastră, a comisiei noastre vis-a-vis -vis de această problemă, să-i spunem. Domeniul nostru de activitate și competența noastră uh, Uh, vis-a-vis -vis de acest subiect este mai amplu decât uh, spune numele comisiei noastre, pentru că ne ocupăm nu doar de dezvoltare, ci și de cooperare și așa mai departe. Poate că nu avem mereu uh, instrumentele necesare, poate că nu suntem mereu prezenți așa cum ar trebui în luarea de decizii. Și vreau să menționez faptul că, într-adevăr, ce e important la acest aviz este această abordare holistică, integrată asupra migrației, care, sigur, include și um, problema refugiaților. refugiaților. Deci, cuvântul cheie este acesta, holistic, integrat sau cum, cum vreți să-i spunem. Dar, bineînțeles, dezvoltarea și cooperarea nu, nu, nu, se, nu rezolvă singure problemele. În lumea aceasta în care apar conflicte noi, uh, crize noi, uh, totul se întâmplă la nivel global și trebuie ca acest lucru să se reflecte și în compasiune și în faptul că valorile umane până la urmă vor prevala. Apoi trebuie să ne gândim că acest concept de frontiere uneori este artificial și periculos și nu trebuie să uităm dincolo de acestea că totul este conectat și acest lucru trebuie să uh, se reflecte și în um, politica de dezvoltare chiar și Juncker a declarat că Uniunea Europeană este mult mai puțin o Uniune și mult mai puțin europeană decât ar fi nevoie. E clar că e nevoie să avem o abordare comună. Cred că acesta este cuvântul cheie, comun. Și o să spun asta atât cât va fi nevoie. Ne trebuie o acțiune comună, coerentă în ceea ce privește dezvoltarea, dezvoltarea politicile interne, externe, politicile de ajutor umanitar. Așadar, trebuie să avem acest, uh, acest accent integrat, astfel încât uh, să le putem acorda azil acestor persoane care fug de o moarte sigură aproape. De asemenea, trebuie să combatem acțiunile traficanților și trebuie să stabilim coridoare umanitare sigure pentru refugiați, astfel încât să nu existe, uh, să nu mai aibă nevoie de aceste rețele de traficanți. În plus, uh, e nevoie de această revizuire a regulamentului de la uh, Dublin, astfel încât obligațiile să fie stabilite în mod stabil, permanent și în plus după aceea să avem uh, posibilități astfel încât oamenii aceștia să fie nu doar um, cazați undeva, ci și să poată lucra, pentru că în felul acesta pot să aducă o valoare societăților care îi primesc și să nu intre în sistemul social, să fie direct subvenționați. În plus, um, trebuie să um, uh, se ocupe uh, guvernele statelor membre de registrul de Uh, primire și de reîntoarcere. Doamna președintă, vă rog să nu aveți alte mici reuniuni în cadrul reuniunii noastre, pentru că avem deja o reuniune, nu ne trebuie mai multe. Doamna Befera, este un subiect, uh, cred, care interesează pe toți și cred că toată lumea de aici vorbește de același subiect care ne interesează pe toți. Așadar, trebuie să nu uităm că ne trebuie o, și o ofensivă diplomatică puternică înalta reprezentantă trebuie să aibă un rol uh, decisiv uh, în uh, discuțiile internaționale în care trebuie implicate Statele Unite, Rusia, China și așa mai departe. Și în plus trebuie să ne implicăm mai mult în lupta împotriva jihadismului, poate prin crearea unei agenții europene de informații. Și apoi trebuie să, să ne implicăm uh, în mod transparent și coordonat în statele aflate în curs de dezvoltare prin această alocare a 0,7% din PIB uh, la care ne-am angajat și trebuie să um, încercăm să ajutăm cu toate instrumentele disponibile. Uh, trebuie să fie un, um, o dezvoltare legală și uh, echitabilă. Trebuie să încurajăm echitatea socială, participarea politică și economică a cetățenilor, guvernanța economică, economică și lupta împotriva corupției și a fraudei. În plus, migrația legală trebuie să existe și ea cu toate um, instrumentele necesare, cu toate instrumentele de um, pe care trebuie să le convenim împreună. Așadar, acțiune comună, o activitate cu adevărat integrată și în rețea și cu respectarea drepturilor internațional și a drepturilor uh, omului, respectându-se condițiile și exigențele uh, pe care și le-au uh, asumat toate statele din Europeană. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că termenul de punere a amendamentului este vineri, 25 octombrie și votul este programat pentru 13 octombrie. Vreau de asemenea să vă mai spun că dacă vrem să trimitem uh, un mesaj clar, n-ar trebui să avem sute de amendamente. Poate că ar fi bine să ne coordonăm astfel încât să ne concentrăm pe doar câteva chestiuni. Nu cred că există un dezacord aici. Așadar, trebuie să avem un mesaj clar și concis. Pentru că am așa cumva presentimentul că vei fi inundată cu amendamente și ar fi bine ca mm, grupurile să vorbească cu raportorii din umbră, să se coordoneze, să se concentreze doar pe câteva elemente cheie, pentru că e foarte important să ne prezentăm contribuția noastră față de Elibe. Vă mulțumesc foarte mult. Este ora 10, fără un minut. Nu să văd dacă sunteți gata de vot. We're asking to We can wait a couple of minutes, because I think... Um, să așteptăm câteva minute. Da? să se facă ora 10. representative is saying. Okay, colleagues, if everybody could take their... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem mai multe voturi și trebuie să fim expeditivi, pentru că la ora 11 ne întâlnim cu reprezentanții președinției luxemburgheze pentru a ne vorbi despre proiectele și prioritățile președinției. Vom începe cu punctul 14. Dar înainte de toate să facem o verificare. Vă rog pe toți să vă folosiți cartela de vot. Am deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Da? Se pare că tehnica funcționează. Sistemul funcționează. Bun. Doar că cineva a întârziat. Nu sunt probleme, putem începe. Supunem la vot punctul 14 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene. Am avut o discuție în ultima reuniune pe marginea bugetului general. Uh, Există amendamente din partea domnului Gil care uh, nu au mai fost introduse pentru că nu erau semnate. Toate amendamentele trebuie să fie semnate de către uh, europarlamentari, uh, chiar dacă sunt trimise electronici. Deci nu. Uh, amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu supunem la vot amendamentul 5. 4, mă scuzați, votăm pentru 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Carried. Amendments. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 6. A votat toată lumea. Domnul Preda are probleme. Se pare că nu funcționează. Okay. Okay, that, that's clear. So... Bun. S-a închis votul și se respinge. Votul final va fi în vot electronic, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. se adoptă cu 24 de voturi pentru un împotrivă o abținere. Mulțumesc foarte mult lui Arne Litz. A fost un vot uh, scurt, dar cu multă muncă înglobată. Punctul 15. Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo. Există câteva amendamente pentru această rezoluție. Întâi, întrebarea orală. După aceea, dacă adoptăm întrebarea, trecem la rezoluție. Avem un vot electronic, vă rog. S-a închis votul. Întrebarea orală a fost acceptată, vă mulțumesc foarte mult. Atunci supunem la vot rezoluția. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21. 20 sau 21? 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, nu, e caduc.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Îmi cer scuze pe lista mea, era trecut compromisul 1. Este compromisul 3? Da, este singurul compromis. Cine este pentru acest unic compromis? Pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul pe marginea acestui amendament de compromis. S-a închis votul. Se adoptă. În cazul acesta, trecem la amendamentul 34 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul și se adoptă. Iar acum uh, o trimitere pentru amendamentele 1 și 2 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum proiectul de aviz. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Vă mulțumesc, stimați colegi, și mulțumesc și echipei de raportori din umbră. Mulțumesc. Trecem la punctul 16. Este vorba de planul de acțiune pentru probleme de gen, întrebarea orală. Sunt două întrebări orale. Prima adresată comisiei și nu există amendamente. Cine este pentru întrebarea orală? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Va trebui să reluăm votul, un vot electronic. Cine este pentru? Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Era acum același lucru, o întrebare orală adresată Consiliului. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la rezoluție și există o serie întreagă de amendamente retrase, deci vom putea să înaintăm mai repede decât pare la prima vedere. Eu uh, am și amendamentul 6, dar vă propun să începem cu lista de vot.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem trece la compromisul 2. Nu, mă iertați, mă iertați. Va trebui amendamentul 40 să-l subținem la vot. Domnul Stier se adoptă. 41 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum să punem la vot compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, ab se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot prea mult din partea PP. Bun. Mulțumesc, Brian, dacă te retragi. Putem să votăm din nou. Pe amendatorul 47 s-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Nu se respinge. Da. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm, 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 56. S-a deschis votul. Cred că se adoptă. S-a închis votul. Da,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 se adoptă aceeași majoritate, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente, 15 s-a retras, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 retras, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 25 a fost retras, iar acum referințele numărul 1 și 2 retrase, amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 4 și 5 retrase. Bun. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. 11 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă abțineri abțineri se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final, vot electronic și se deschide votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Mulțumesc tuturor celor care au uh, lucrat pentru acest amendament. Domnul Ghil, intervenție fără microfon. 5 a fost retras. Edi, pot să vă pun o întrebare. Dacă înțeleg corect, Comisia va veni astăzi cu un ă, document de lucru pentru planul de acțiune privind problematica de gen. Deci noi ne-am ă, confirmat poziția că am dorit ca această problemă să fie tratată cu mai mare atenție, pentru că nu este o problemă secundară. Dar ce se va întâmpla cu solicitarea noastră, cu comunicarea noastră? Uh, putem face ceva uh, pentru a stimula abordarea acestei probleme, pentru ca și societatea civilă și statele membre să se poată să se implice. Da, eu am aflat uh, târziu în noapte că uh, fostul plan de acțiune în problemele de gen nu a fost luat atât de serios în delegații și în politicile europene. Tocmai de aceea ne-am dorit noi, de fapt, o mai bună comunicare și colegiul acum este uh, autor al acestui uh, document. Uh, ne-am fi dorit, de fapt, să fie uh, un document mai amplu, o comunicare. Deci acum avem uh, un vot al unei majorități puternice. Cred că vom putea să adresăm o scrisoare comisiei în această după-amiază. Pentru multe din propunerile comisiei sunt prezentate acum uh, ca un document de lucru Cred că trebuie să avem o dezbatere și să nu fie tratat ca un document intern uh, adresat personalului din instituții. Deci noi ne dorim ca aceasta să devină un fel de politică standard al Uniunii Europene și uh, să nu facem niște afirmații care uh, după aceea nu se vor reflecta în realitate. Deci, cred că putem exercita o presiune politică, dar puteți să ruga și pe coordonator să ridice această problemă în această după-amiază când va avea loc discuția cu coordonatorii. Și vă propun să trecem acum la subiectul 17, criza Ebola. Avem o listă de vot, doriți să interveniți pentru că ieri nu am avut o discuție pe această toamnă, câteva cuvinte în legătură cu lista de vot și indicațiile. Nu pot recomanda un vot pozitiv pentru uh, uh, toate amendamentele. Eu am recunoscut bunele intenții de a contribui uh, la munca noastră, dar nu doresc să diluăm mesajul nostru uh, și uh, cred că nu trebuie colegii care au înaintat amendamente să considere că uh, le-aș desconsidera munca, ei au desfășurat o activitate bună. Deci am, aștept însă înțelegere din partea lor, nu vreau să diluăm până la urmă eforturile noastre. Uh, nu uh, trebuie să avem o rezoluție fluviu ca în Sovietul Suprem eventual, ci trebuie să avem un mesaj bine concentrat. Mulțumesc foarte mult. Sunt absolut de acord și ieri am explicat eu că nu am fost împotriva unor amendamente, dar dacă vom avea pe trei uh, pagini suplimentare referințe și amendamente, cred că um, ne uh, pierdem în amănunte și prefer și eu ca mesajele să fie concentrate și clare. Deci putem începe cu lista de vot. Începem cu amendamentul Comisiei MV. MV. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 82 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm la 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Era destul de clar. 80, 18 acum de la MV. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. De la MV. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge, scuze. B. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 24. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Uh, FEM 21. Pentru. E vot pe părți. Deci vot pe părți, partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sunt puțin nelămurită. Spune FEM... A, sunt la fel. Scuze, n-am citit până la capăt. 92. Pentru. O, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. La 94. Pentru. S-a deschis. S-a deschis votul. S-a închis. Da. Erau doar socialiști și se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. MV30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31. Nu, verificăm la 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, ați avut dreptate. S-au ridicat mâinile la diferite momente, dar să nu mi-am dat seama. E respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 104, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. trece mai departe la 110, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 111, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Cred că se respingem, dar verificăm, s-a deschis votul la partea a doua de la 111. S-a închis votul. Se adoptă cu o mică majoritate. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114. Nu, 115 pe două părți. Prima parte. Sunt mai multe părți. O votăm pe prima, prima deocamdată. Pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La partea a treia s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 s-a retras, 123 pe două părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 126 s-a deschis votul. Nu reieșea clar. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 S-a S-a închis votul. Era clar respins. N-am văzut eu bine, am crezut că pp o vota pentru. MV11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Pentru. Prima parte. Prima parte, că e văd pe părți. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Partea a doua devine că 139. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 140 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, respins, scuze. 141 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm la 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 142. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. MV2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144, devine caduc. MV20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 145, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, ab, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 146, s-a închis votul, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă nu, respins, pardon. 152 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură. Suntem la 152, da? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pe trei părți. Nu, întâi MV35, chiar la începutul paginii sus, pentru împotriva abțineri se respinge. 154 pe trei părți, prima parte, pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am văzut ce ați făcut verzi și guie, așa că verificăm. Verificăm la prima parte, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog măcar unul din grup să îmi indice ce votează. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la partea a doua de la 155. S-a închis votul. Se respinge. 156. Pe trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți, verificăm dacă vreți. Prima parte, de la 156, s-a deschis votul. S-a închis votul. Iată, credeam că liberalii sunt în... pentru, dar nu sunt, sunt împotrivă. Iată, rezultatul se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, nu văd ce fac liberalii. Vă rog, arătați-mi cum votați. Încă o dată. O să cer asta pentru. Împotrivă. Se respinge. Haideți să verificăm. La partea a doua de la 156 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia de la 156 pentru împotrivă, abțineri. Se verifică, cred că se e respins, dar nu mi-e foarte clar. Votul s-a închis. Da, se respinge. Liberal, iată, fac diferența. 157 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 157 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Putem să le votăm în bloc acestea, da, envi de 29 la 23, de la MV 29 până la MV 33 în bloc pentru vorbeam de la MV29 la MV33. În bloc putem? Am auzit, am crezut că a zis cineva că nu. Pentru, împotrivă, abțineri, toate se resping. MV15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, MV15 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentele, compromisul uh, G, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, câteva retrase, trecem la 14. Mai avem un amendament oral, o altă versiune. Deci, avem un amendament oral la 1A. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 14. Pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a descris votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envi N pentru împotrivă abțineri se respinge. Avem un al doilea amendament oral, 1B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum MVH pentru împotrivă abțineri se respinge, 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MVU. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 devine caduc. Trecem la compromisul J. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MVE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai departe, la MVT, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 urmează, pentru, împotri, împotrivă, semna 34. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35, 6. Eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dacă nu mă înșel. 37. Pentru, împotrivă, abțineri se verifică. Verificăm la 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge, mă scuzați. MVG pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul la 43. S-a închis votul. Se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MVJ pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Ce, fa- ce a făcut PP-ul? N-am văzut. Bun, atunci a adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 se devine caduc, MVK pentru, împotrivă, abțineri se respinge, MVM pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 s-a retras. MV1, mv MVI, scuze, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. MVS pentru împotrivă, abțineri se respinge. 55 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 56 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, MVQ pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, MVP pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru... A, scuze, la 60 am crezut că socialiștii au văzut... Facem din nou 60, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Scuze, scuze, m-am uh, am văzut eu diferit. Um, cred că s-au că au obosit socialiștii. 61 pentru împreun, împotriva abțineri se adoptă 62 pentru împotrivă abțineri se adoptă 63 pentru împotrivă abțineri se adoptă 64 pentru împotrivă abțineri se adoptă 65 pentru împotrivă Abțineri. Nu reiese clar. Deschidem votul la 65. Închidem. Se respinge. 66. Pentru. Ba nu, devine caduc. Trece la amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 devine caduc. 68 pe două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri. Verificăm prima parte. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. Mhm. S-a adoptat. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envide pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. S-a deschis votul la 73. S-a închis votul. Se respinge. 74 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. La partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, da? Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. 77 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 78 pentru împotrivă abțineri se adoptă. K, fem, K pentru împotrivă abțineri se respinge. de la MVF până la FMS putem să le votăm în bloc pentru împotrivă abțineri. Cu toate aveți o problemă sau puteți să votați pentru toate? Deci de la H vreți să votați în bloc. Bun, trebuie să le luăm separat. Îmi pare rău, nu avem ce să facem. Uh, sunt obiecții. MVF pentru împotriva abțineri se respinge. MVL pentru împotriva abțineri se respinge. FEMA pentru împotriva abțineri se respinge. FEMB pentru împotriva abțineri se respinge. FEMD pentru împotriva abțineri se respinge. FEME pentru împotriva abțineri se respinge. Fem F pentru împotriva abțineri se respinge. Fem G pentru împotriva abțineri se respinge. Fem H pentru împotriva abțineri se respinge. Fem I pentru împotriva abțineri se respinge. Fem J pentru împotriva abțineri se respinge. Fem N pen, pentru împotriva abțineri se respinge. Fem S pentru împotriva abțineri se respinge. Apoi, uh, în continuare cu referințele, le, vot, le putem vota în bloc? Putem? Nu. Ba da, putem? Avem un liberal spune da și altul nu. Nu putem separat. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Pentru împotriva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 S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru, 1 împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Görens. A fost un raport foarte important. Cum avea o vizită și în Africa, să, putem, să sperăm că vom putea să facem un follow-up anul viitor. Ar fi bine să păstrăm ce a fost bun, să vedem dacă ce am făcut noi chiar s-a întâmplat, uh, poate după un an ar fi bine să revenim asupra acestui subiect, de pola să monitorizăm ce s-a întâmplat cu uh, acțiunile care s-au întreprins în acea parte a lumii. So, we now have one more vote. Ne mai rămâne un singur vot, punctul 80, privind rolul Uniunii Europene în cadrul Organizației Națiunilor Unite, avem două amendamente, 20 și 24, care au fost respinse. Domnul Frunzuliță dorește să spună ceva. In fact, uh, you know, uh, I, I'm uh, withdrawing uh, this amendment 20 because uh, the Commission replied in the last days to our... Da. Comisia din luna mai a propus să se revizuiască politica sa umanitară a arătat că victimele violului trebuie să dispună de toate serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru această acceptare a poziției transmise de noi și aștept și punerea în aplicare concretă a acestei inițiative. Mulțumesc foarte mult pentru informație și acum putem trece la vot. Primul vot pe marginea amendamentului 1 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm, deschidem votul pe marginea amendamentului 1, prima parte, închidem votul, respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 este retras. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Amendamentul 6 deschidem votul. Închidem votul. Da, e limpede. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 în trei părți. Prima parte de la 15 pentru, nu, două părți. Deci, prima parte de la 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Prima parte de la 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Și a doua parte... Bun. Deci, pentru partea a doua, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. La 16 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 retras. 21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 nu e limpede, verificăm electronic. A doua parte de la 23, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 a fost retras, prin urmare votăm acum pe întregul uh, document. Am deschis votul. Am închis votul. se adoptă cu o largă majoritate și vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Nu, doamna raportor Zaborska, am cer scuze, m-am încurcat eu. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zaborska, pentru munca depusă. Cu asta am încheiat voturile. Cei care doresc să plece pot să o facă și apoi trecem la următorul punct. Vă mulțumesc!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 Oh. Okay, can everyone take seats now? Uh, we gave you a little bit of a Vă rog să vă ocupați locurile. V-am uh, îngăduit câteva minute de pauză după vot și vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă în timpul votului. Avem acum pe ordinea de zi o dezbatere foarte importantă cu reprezentantul președinției luxemburgheze privind ajutorul umanitar. Dumneavoastră reprezentați președinția în Consiliu și nu-i nevoie să vă spun eu cât de important este ajutorul umanitar acum pentru Uniunea Europeană, mai mult decât de obicei. Desigur, asistăm, am tot asistat la crize umanitare și vorbeam ieri despre ideea de a pregăti un uh, summitul de la Istanbul privind ajutorul umanitar. Vedem la frontiere probleme umanitare, guverne care, chiar în interiorul Uniunii Europene, nu dau o mână de ajutor refugiaților. Ca să nu mai vorbim de ajutorul umanitar necesar în afara frontierelor Uniunii. Deci e o problemă foarte importantă aceasta. Apoi, eh, acum câteva săptămâni m-am dus în Turcia și am văzut acolo care sunt eforturile depuse de Comisia Europeană și de alte organizații pentru ajutor umanitar în zonă. Așadar, e nevoie de ajutor umanitar în vecinătate, dar și în alte zone, în Siria, dar și în țări africane, în Eritrea și în alte țări. Prin urmare, ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi printre noi pentru a vorbi în fața comisiei noastre despre planurile președinției luxemburgheze. E un moment foarte important și știm că ajutorul umanitar a fost uh, cumva, este uh, folosit la maximum și încă nu e suficient. Domnul Guerreiro este în fruntea dezbaterii din cadrul comisiei noastre pe această temă. Am să vă dau acum cuvântul, domnule, și apoi vom lua întrebări din sală. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre planurile și prioritățile președinției luxemburgheze în ce privește acțiunea umanitară. Înainte de a trece propriu-zis la discursul meu, aș dori să mulțumesc Parlamentului European că dă curs acestui, acestei tradiții a schimbului de vederi trimestrial cu privire la provocările umanitare. Uniunea Europeană este un actor recunoscut pe scară internațională în domeniul ajutorului umanitar, un actor apreciat și de o importanță strategică. Din punct de vedere financiar mai întâi, pentru că bugetul nostru pentru ajutor umanitar a depășit 1,2 miliarde de euro în 2014, astfel că Uniunea Europeană a fost și rămâne cel mai important donator umanitar din lume. Apoi, în ce privește expertiza, experiența și cunoștințele, Uniunea Europeană și statele sale membre dispun de o gamă amplă de instrumente inovatoare, precum și de capacități unice de atenuare a crizelor, astfel încât să aducă o reală diferență în bine pentru populațiile cele mai afectate. Peisajul crizelor umanitare, din păcate, se tot înrăutățește crizele prelungite au devenit astăzi regula. Astăzi, o persoană strămutată petrece 17 ani în medie într-o situație de strămutare prelungită. Bugetele însă pentru ajutor umanitar ajung să atingă, acordul, să atingă adevărate recorduri de la an la an pentru a se adapta noilor realități. În ciuda anumitor uh, progrese constatate de la reforma din domeniul 2005, există un amplu consens în jurul ideii că sistemul de ajutor umanitar pe care îl cunoaște are nevoie de o revizuire de fond. În acest context, președinția luxemburgheză a elaborat în cadrul președinției sale trei priorități, având un singur obiectiv și anume acela de a face ca sistemul umanitar să devină mai performant și mai eficient potrivit uh, principiului european de a asigura fonduri umanitare de bună calitate. Prioritatea noastră, doamnă președinte, se leagă de o poziție comună la nivel european în vederea primului summit din uh, la, lume la Istanbul în mai 2016. Comunicarea pe marginea acestei uh, probleme a dus la o abordare în trei etape pe care o propunem statelor membre. Mai întâi vrem să elaborăm mesaje comune în vederea unei consultări ample internaționale care va avea loc între 14 și 16 octombrie la Geneva. Apoi, summitul uh, umanitar internațional se va afla pe uh, ordinea de zi a Consiliului din 26 octombrie, când miniștrii vor putea să-și expună propriile priorități în domeniu. Și, în fine, Președinția sugerează să se elaboreze concluzii ale Consiliului după dezbaterile de orientare din cadrul Consiliului, care să alimenteze raportul Secretariatului General al ONU, ce va fi publicat probabil în jurul lunii ianuarie, în uh, timpul lunii ianuarie 2016. Cât privește redactarea de concluzii ale Consiliului, în cadrul uh, Consiliului pentru Afaceri Generale uh, și dezvoltare, acesta va fi acela care va lua în discuție aceste, acest proiect de concluzii. Va trebui să abordăm problema ajustărilor ce trebuie aduse fondurilor umanitare ale Uniunii Europene. Care trebuie să fie angajamentele noastre colective la summitul de la Istanbul? Ce rol va trebui să joace noul plan de acțiune privind consensul european, care se uh, înfăptuiește în prezent la nivelul Comisiei și la nivelul Consiliului și statelor membre. Sperăm că o asistență sistematică în domeniul umanitar va continua să se afle pe ordinea de zi a Consiliului și după 26 octombrie. COAFA, grupul care se ocupă de aspectele umanitare, reprezintă cel mai important și util for pentru purtarea acestor dezbateri, dezbateri ce ar fi și mai eficiente dacă acesta și-ar afla sediul la Bruxelles. Aș dori să mai adaug încă ceva, și anume că vom ține seama de reflexiile din raportul Comisiei DEVE, care se intitulează Pregătirea pentru, provoc- pentru uh, summitul internațional privind asistența umanitară, raport care va fi prezentat în cadrul Comisiei dumneavoastră luna viitoare. A doua noastră prioritate se leagă de coordonarea dintre actorii de protecție civilă și de asistență umanitară. În urma Consiliului din timpul președinției italiene, coordonarea dintre cele două brațe în cadrul Consiliului din 16 uh, octombrie 2014, președinția luxemburgheză își propune să identifice acțiuni concrete de îmbunătățire a cooperării între cele două comunități, între cele două ramuri. În acest sens, între 15 și 16 iulie 2015, președinția luxemburgheză a organizat un workshop prin care a adunat la aceeași masă de discuții reprezentanții celor două domenii, privitor la uh, modurile de operare și la acțiunile ce trebuie să fie uh, înfăptuite, a rezultat din acest seminar, din acest workshop, că trebuie să se consolideze cooperarea între cele două ramuri. Apoi avem o recomandare din urma raportului președinției de pe urma acestui seminar organizat la Bruxelles și unele dintre aceste recomandări vor fi puse în aplicare la nivel național, altele la nivel european. Următoarele etape rămân să fie clarificate, dar probabil că va exista o listă de priorități ce va fi luată în discuție în cadrul viitoarelor reuniuni comune de la Consiliu. A treia noastră prioritate, în fine, se leagă de protecția celor mai vulnerabili, aflați în situații de conflict, în zone de conflict. Obiectivul președinției luxemburgheze va fi acela de a pleda pentru afirmarea universalității imperativelor umanitare, apoi de a pleda pentru sublinierea importanței actorilor umanitari pentru populațiile afectate de conflicte, și importanța implicărilor în toate programele umanitare și, în al treilea rând, vom pleda pentru a reaminti tuturor părților interesate cât de important este să-i apere pe lucrătorii din structurile umanitare și să consolideze capacitățile de protejare a persoanelor și comunităților afectate. Această dezbatere se va înscrie de asemenea în linia primului mandat al Luxemburgului la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Președinția luxemburgheză își propune să lanseze o dezbatere privind finanțarea pentru programele de protecție, dezbatere între statele membre. Apoi președinția va înainta un document de reflexie cuprinzând câteva piste de lucru concrete, așa încât finanțarea statelor membre în domeniu să devină mai flexibilă. Și, în fine, vom susține în mod activ pregătirile pentru cea de-a doua conferință internațională a mișcării Crucea Roșie și Semiluna Roșie, care va avea loc între 8 și 10 decembrie anul curent. Doamnă președinte, pe lângă aceste trei principale priorități, președinția se va concentra și pe alte câteva subiecte. Mai întâi urmărim cu atenție marile crize umanitare internaționale, așa cum crizele uitate. În acest context, învățămintele trase de pe urma epidemiei de Ebola va, vor fi fundamentale. V-aș reaminti că Luxemburgul susține activ organizarea conferinței Ebola, lecții învățate luna viitoare. Îi mulțumesc lui Charles Gurenz cu privire pentru raportul său privind criza de Ebola și pentru recomandările pertinente formulate. Nous tâcherons à ce qu'elle soit placée au centre des Vom lansa această dezbatere în cadrul conferinței. În următoarele luni vom pune accentul și pe finanțarea umanitară. Și aici, președinția va propune organizarea de discuții între statele membre pe marginea modalităților de finanțare plurianuale, multianuale, care reprezintă o axă foarte importantă de planificare pentru partenerii umanitari. În fine, ne vom concentra pe legătura dintre acțiunile umanitare și dezvoltarea pe termen lung. Un prim workshop, care a avut loc pe 9 septembrie, s-a concentrat pe problema violenței împotriva femeilor aflate în zone și situații de conflict. Apoi, cele două grupuri cu AFA Codev, care se ocupă de problemele de dezvoltare, vor avea o reuniune comună în luna noiembrie, reuniune ce va fi dedicată crizei deplasării persoanelor aflate în situație de strămutare prelungită, apropo, tocmai de dosarul migrației. Și, în fine, ne vom strădui să determinăm ca guvernele, donatorii și alte, alți actori să abordeze um, o atitudine sau să aibă o abordare multianuală în susținerea acțiunilor de dezvoltare și de prevenire și într-o logică de rezistență. Vom continua să facem apel la statele membre să-și asume angajamentele în cazul, în cazul crizelor regionale cu care ne confruntăm în prezent. În urma scrisorii transmise de domnul președinte Schulz și de domnul președinte Tusk, vom adresa statelor membre cât mai curând problema unor contribuții suplimentare în, pentru ICNUR în cadrul crizei din Siria. Chiar dacă trebuie să încurajăm Națiunile Unite să-și prioritizeze reacțiile, prima noastră răspundere constă în a garanta ca victimele cele mai vulnerabile ale conflictului din Siria să aibă dreptul la asistență umanitară în condiții de deplină demnitate. În fine, în ciuda faptului că bugetele umanitare ajung la un record adevărat în fiecare an, trebuie să repet faptul că instrumentele umanitare de unele singure nu pot să abordeze cauzele profunde ale crizelor de strămutare și deplasare prelungite. Din contră, astăzi mai mult ca oricând este important să punem la oaltă și să concentrăm toate instrumentele de care dispunem. Vă mulțumesc pentru atenție și desigur vă stau la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și pentru a asculta sugestiile dumneavoastră pe marginea diferitelor priorități, dar și pe marginea altor subiecte pe care le-am enunțat. Mulțumesc, doamnă președinte, precum și dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc foarte mult pentru că este un subiect care se află în uh, centrul dezbaterilor noastre. Mă uit la uh, domnul Gherel. Uh, doriți să interveniți acum sau mai târziu? Hai să începem cu raportorul și după aceea intervenții din partea grupurilor. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Aș vrea să încep prin a sublinia faptul că cred că este prima dată când un guvern aflat la președinția Consiliului se exprimă la, asupra unei chestiuni care nu este interguvernamentală și care își asumă o poziție de leadership, încercând să facă ca statele membre să ajungă la uh, Uh, angajamente, mai ales în pregătirea conferinței mondiale privind ajutorul umanitar de la Istanbul. Vreau să vă spun că bun, președinția luxemburgheză ar fi putut să spună, dar asta nu, asta nu e un subiect interguvernamental. Așa că putem să eludăm subiectul. Și cred că angajamentul pe, de care dați dovadă, încercând nu doar să organizați activități și să ajungeți uh, la da niște concluzii ale Consiliului care să fie suficient de explicite la finalul anului, dar și, așa cum tocmai ne-a spus, să încercați să clarificați niște priorități pe care ar trebui ca Uniunea Europeană însăși să le apere. Mi se pare că este un lucru lăudabil și felicit guvernul dumneavoastră. Acțiunea umanitară are nevoie de o reformă semnificativă. Ieri eh, l-am avut eh, am avut o invitată pe reprezentarea de la, pe reprezentanta de la ECO, care ne-a expus liniile de bază ale Comisiei în comunicarea sa. Acestea, tocmai uh, în liniile acestea merg, că trebuie să um, renoim, să revizuim um, acțiunile umanitare, astfel încât acestea să corespundă noilor uh, provocări și noilor uh, nevoi, nevoilor actuale în domeniul ajutorului umanitar. De asemenea, am mai discutat despre Crucea Roșie, faptul că se, uh, înfin, se sărbătoresc 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii și, uh, din nou, subiectul a fost legat de ajutorul umanitar. Deci ieri am vorbit despre apărarea principiilor în domeniul ajutorului umanitar și apoi o dezbatere cu privire la mijloace și cu privire la faptul că e nevoie să schimbăm modul în care acționăm și în care ne coordonăm. Acum, în ceea ce privește principiile pe care le-ați menționat, menționat, știm cu toții că au existat suficient de multe reuniuni regionale în pregătirea conferinței de anul viitor și cu ocazia tuturor acestora când s-au uh, exprimat uh, actorii umanitari, uh, s-a spus că este absolut uh, necesar să se urmeze în continuare principiile acțiunii umanitare, nu doar uh, ca o chestiune de principiu, de valori, ci de eficiență, pentru că dacă nu putem să apărăm uh, independența, neutralitatea acestora, dacă nu putem să ne concentrăm pe protecția celor care au nevoie, indiferent de chestiunile politice sau strategice, atunci nu o să putem să furnizăm un uh, ajutor umanitar acolo unde este nevoie. Așadar, există un consens foarte amplu că la Istanbul trebuie să se apere în mod explicit principiile acțiunii uh, umanitare, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un cuvânt important de spus aici. De asemenea, există un consens amplu asupra faptului că e nevoie să ne coordonăm eforturile pentru a fi eficienți în acțiunea umanitară, iar coordonarea aceasta trebuie să fie uh, dusă mai departe de uh, autorități de la diferitele niveluri, fie că e vorba de nivelul local, regional, național, dar coordonarea trebuie să se facă și între acțiunile de dezvoltare, cele de acțiune umanitară și acțiunile pentru respectarea drepturilor omului. E nevoie așadar de o coordonare a perspectivelor, a intereselor, a accentelor puse și de asemenea o coordonare a răspunderilor în ceea ce privește gestionarea programelor, punerea în aplicare a acțiunilor. Sunt de acord cu prioritățile pe care le-ați menționat dumneavoastră, adică asupra faptului că e nevoie să avem o poziție comună în pregătirea acestui summit și cred că este foarte important ca guvernele să se reunească și după o dezbatere orientativă, guvernele acestea să ajungă la o concluzie puternică la nivel de Consiliu și vă asigur că veți avea mereu sprijinul uh, Parlamentului acesta și al meu în mod deosebit. De asemenea, sunt de acord că trebuie ca um, acțiunea umanitară să fie coordonată cu protecția civilă și să se apere în special persoanele cele mai vulnerabile. Și închei cu o concluzie care mie mi se pare foarte importantă. În primul rând, dumneavoastră ați menționat în poziția dumneavoastră faptul că e nevoie să existe securitate și angajament pentru finanțarea umanitară din partea statelor Uniunii Europene. Așadar, noi nu putem să mergem la Istanbul și să cerem acolo ca oamenii, să, ca statele să se angajeze, să financeze, mă rog, diferiți, diferiți actori globali, instituții, guverne să se angajeze pentru finanțare, nu putem să cerem să existe un mecanism de urmărire a acestei finanțare dacă în interiorul Uniunii Europene nu suntem în stare să asigurăm o finanțare stabilă și care să ne, să ne permită mereu să știm ce putem să facem. Și vă dați seama că zilele acestea e important uh, dezbaterea cu privire la rolul de exemplu pe care îl poate avea Uniunea Europeană. Uniunea Europeană poate să fie un exemplu sau poate să fie um, poate să fie văzută ca un uh, donator prioritar, un exemplu și așa mai departe, însă când există o problemă în interiorul ei, așa cum se întâmplă acum, Uh, Uniunea Europeană poate să fie acuzată că nu poate să își rezolve problemele în conformitate cu principiile acțiunii uh, umanitare și asta poate să ne slăbească foarte mult poziția în, uh, la summitul de anul viitor dacă noi nu putem să dăm dovadă de, um, um, de putere, pentru că altfel ne vor acuza că noi vrem să le dăm lecții altora în timp ce noi nu reușim să ne rezolvăm problemele la noi acasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, da, și observația făcută în legătură cu deplasarea noastră în Turcia și eforturile care se fac în interiorul Uniunii Europene mi s-a părut uh, foarte valabilă. Domnul Stier din partea PPE. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și domnului ministru pentru prezentarea făcută și afirmația că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol de lider în rezolvarea crizei umanitare, dar, așa cum a spus și Enrique, suntem confruntați cu o criză a credibilității. Astăzi este o zi importantă din acest punct de vedere pentru că are loc reuniunea ministrilor de interne și sigur că va fi interesant să aflăm care va fi rezultatul. Poate că ne spun și dumneavoastră, pentru că reprezentați președinția, care sunt așteptările pe care putem să le avem vis-a-vis -vis de această reuniune, pentru că, în mod evident, trebuie să găsim un răspuns comun la această criză umanitară. Eu vin din Croația și a fost un weekend deosebit de dificil pentru că uh, m-am aflat la granița cu Slovenia și nu se menționează, deci nu vreau să arăt cu degetul, dar uh, nu e foarte plăcut când uh, vezi că trebuie să se recurgă la gazele lacrimogene, când elicopterele militare patrulează deasupra graniței. Nu vreau să blamez pe nimeni, dar asemenea incidente vor fi din ce în ce mai frecvente dacă nu găsim un răspuns comun. Deci nu vreau să arăt cu degetul înspre nici unul din statele membre, dar cred că s-ar putea ferească Dumnezeu să nu existe doar tensiuni, dar până la urmă și conflicte deschise între statele membre. Sigur că putem discuta despre rolul armatei, dar dacă vedem și cum acționează poliția de o parte și de alta a graniței, ne putem imagina că se poate ajunge pe viitor și la alt tip de incidente. Aceasta este o chestiune cheie Poate că uh, uh, nu uh, doream să discutăm despre toate aceste lucruri în momentul în care am introdus acest punct pe ordinea de zi, dar nu se poate să nu discutăm de finanțare, de rolul Uniunii Europene, de reuniunea la nivel înalt de la Istanbul, dacă nu încercăm să rezolvăm și această criză de credibilitate cu care ne confruntăm în clipa de față, pentru că notele pe care le merităm uh, nu sunt foarte mari. Mulțumesc, domnul Noize. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că reprezentați președinția în comisia noastră. Noi am avut și experiența unor președinții care au care nu ne-au acordat respectul pe care îl meritam. Așa cum a spus și Ivo în clipa de față, vă confruntați cu probleme pe care probabil că nici nu le-ați avut în vedere în momentul în care ați proiectat strategia perioadei de președinție. Dumneavoastră, domnule ministru de externe, jucați un uh, rol foarte important în uh, această strategie și cred că uh, trebuie să ne concentrăm pe modul în care fiecare stat la granița sa încearcă să rezolve problema refugiaților, dar poate că ar trebui să uh, combatem mai bine împreună și cauzele care duc la acest flux migrator pentru că uh, și din acest punct de vedere trebuie să încercăm să dezamorsăm uh, sursele de conflicte și de război. Aș sublinia că asistența umanitară ar trebui să devină mai eficientă, să dea rezultate mai bune. Uneori avem sentimentul că asistența umanitară este acordată într-o manieră mai haotică, nu foarte bine coordonată și chiar în comisia noastră nu prea avem uh, o imagine clară în legătură cu modul uh, și uh, volumul de asistență pe care îl acordă fiecare stat membru. Aș spune că există o situație haotică din acest punct de vedere și coordonarea pe plan european ar trebui să fie mai bună pentru ca mijloacele financiare să fie utilizate mai eficient. De altfel și contribuabilii din țările noastre doresc să știe cum sunt folosiți banii pe care îi pun la dispoziție. Ei sunt dispuși să plătească, dar trebuie să aibă și rezultate și trebuie să găsim un răspuns mai clar că este posibilă o coordonare între eh, state eh, a reflectat și eh, criza din Nepal și alte situații uh, de uh, criză, de catastrofe naturale uh, care necesitau o, un ajutor umanitar imediat. Dar aș dori concret să mă refer la situația din Siria. Trei state vecine au primit refugiați. Am avut o misiune eh, de tip fact-finding. Oamenii care în clipa de față se află încă în Siria doresc să rămână acolo, dar dacă eh, situația umanitară permite acest lucru. Dacă medicii pleacă din Siria, atunci și oamenii vor pleca pentru că nu vor mai putea beneficia de asistență. Deci uh, uh, acum, până la finele anului, ar fi nevoie de 150 de milioane de dolari și 200 uh, de milioane uh, lipsesc în uh, Iordania, Turcia și Liban pentru a îmbunătăți situația refugiaților de acolo. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să găsească un răspuns, să putem să acordăm această asistență financiară pentru ca oamenii care peste noapte s-au refugiat în Turcia, în Liban, în Iordania, pentru că doreau să rămână cât mai aproape de uh, patria lor, să poată să supraviețuiască în aceste trei state din regiune. Mulțumesc, Charles Găreț. Mulțumesc, doamna președintă. Mă bucur să îl reîntâlnesc pe prietenul meu, Roman Schneider, care desfășoară o activitate minunată în perioada președinției și, uh, iată, discutăm problemele umanitare, dar și toate celelalte provocări uh, care se află în uh, fața noastră în clipa de față. Ieri am avut ocazia să îl ascultăm pe domnul comisar Mimicea, care a vorbit despre un fond fiduciar, un proiect uh, de tip trust fund și comisia deci, uh, dorește să accelereze uh, procedurile de plată, respectând toate angajamentele financiare. Deci, dacă uh, Uh, se poate recurge uh, și la uh, variantele tradiționale, nu știu de ce mai este nevoie de o nouă formulă. Sigur, putem saluta toate proiectele Comisiei pentru a găsi soluții imediate acolo unde există urgențe, deci în țările de unde provin refugiații. Nu ne opunem față de această nouă strategie. Deci acest fond fiduciar um, um, mă determină să am trei observații. Sperăm să um, obținem 1,5 până la 2 miliarde de euro, dar de unde vom obține acești bani? Pentru că toate uh, statele care uh, exercită președinția uh, nu au obiceiul să ne explice de ce există reticențe. În plus, refugiații care vin în statele membre necesită o finanțare de sume care trebuie să fie investite uh, pentru uh, a garanta uh, până la urmă sejurul refugiaților în aceste țări. Deci, uh, bugetul pentru dezvoltare uh, este în felul acesta deja foarte afectat. Uh, nu putem să golim acest uh, sac cu bani. Și după aceea trebuie să ne gândim în al treilea rând că această inițiativă încă nu ne lămurește unde încotro ne vom îndrepta unde vom ajunge dacă nu cumva vom goli rezerva Fondului European pentru Dezvoltare și dacă facem acest lucru încă de la începutul unui ciclu financiar, vom rămâne fără bani uh, spre uh, final. Deci, cred că uh, puțin ne aflăm deja în întârziere de reacție și eu cred că trebuie să Trebuie să ne gândim uh, de ce am ajuns până la urmă la un consens uh, în ce privește crearea bugetului pentru dezvoltare și dacă nu trebuie până la urmă să ne îndeplinim din acest punct de vedere angajamentele. Acesta este lucrul pe care doream să îl transmit domnului ministru Schneider. Și după aceea, având în vedere experiența pe care am dobândit-o în criza Ebola, am cerut uh, o analiză rapidă, pentru că și aici ne-am confruntat cu probleme urgente, dar au existat și probleme de fond. Criza este una sistemică, uh, chiar pe plan global s-a reacționat târziu față de această criză. Și acest lucru este neliniștitor Trebuie să ne gândim cât de lente au fost reacțiile la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății și uh, asta pentru că nu s-a investit uh, în ultimii ani suficient în infrastructura pentru sănătate. Deci prioritatea pentru Parlamentul nostru și cred că și prioritatea dumneavoastră trebuie să fie ca 20% din fond pentru dezvoltare să fie virat înspre consolidarea infrastructurilor în domeniul de sănătății. Iar Ă, domnul Stelianides a fost coordonator la nivelul Uniunii Europene și a desfășurat o activitate remarcabilă în acest domeniu, dar ă, încă ă, trebuie să acționăm în ce privește buna coordonare. Deci, cum vă așteptați dumneavoastră să ne puteți oferi o verificare, o monitorizare periodică a modului în care banii vor fi folosiți. Pentru că trebuie să știm cine își va asuma responsabilitatea în ce privește uh, producătorii de medicamente. Vor exista doar constatări uh, de tipul uh, e vorba de un sector privat în uh, legătură cu care noi nu avem competențe și nu ne putem amesteca. Problema este foarte delicată, foarte complexă și noi în Parlament vom avea un raport de inițiativă pentru că dorim ca după aceea direcția um, Envi din partea Comisiei să ne furnizeze un răspuns. Eu uh, sunt de acord cu ceea ce uh, au spus colegii noștri Guerrero, Stir, în legătură cu prioritățile uh, președinției în exercițiu al Consiliului. Vă mulțumesc, vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și sigur este important să ne consultăm în legătură cu uh, riscurile, cu amenințările cărora trebuie să le facem față. Mulțumesc, Maria Hoibuc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Schneider pentru că ați venit în comisia noastră. Charles Gurens deja a anticipat ceea ce doream și eu să spun. Uh, este o problemă uh, a finanțării pentru care trebuie să găsim răspuns. Avem foarte multe situații ieșite din comun, nu doar în Europa, dar și în statele aflate în situații conflictuale, în situații de criză. Și sigur că Europa despre care am vorbit atâția ani, Europa valorilor, trebuie să găsească soluții și în aceste situații excepționale. Trebuie să găsim formule de finanțare nu doar uh, luând bani din uh, alte domenii care de asemenea nu trebuie să fie neglijate. Pentru că, de fapt, și în domeniul dezvoltării ne doream o intensificare a activității eu cred că cea, provocarea cea mare este ca președinția să găsească surse noi de finanțare, iar viitorul Europei depinde de modul în care vom reuși sau nu să gestionăm această criză. Oricum, este nevoie de un angajament mai amplu. Toate celelalte idei au fost deja ă, formulate de către ă, antevorbitori, dar doresc în domeniul finanțării să găsim o soluție comună. Și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în comisia noastră. Mulțumesc! Heidi Hautala, mulțumesc foarte mult! Aș dori să Mă refer la problema grupurilor vulnerabile, care cred că merită toată atenția noastră. E vorba de persoane cu dizabilități, de femei, de copii, de vârstnici eh, care eh, sunt deosebit de expuși în cadrul acestui dezastru umanitar. Și aș vrea să vă întreb dacă există niște proiecte pentru a acorda o atenție deosebită nevoilor acestui tip de uh, grupuri pentru că am vizitat câteva uh, tabere de refugiați și uh, am văzut că este nevoie de acordarea unor, unei atenții deosebite femeilor, nevoilor lor specifice, dar și uh, o atenție deosebită pentru persoanele cu dizabilități. Există probleme cât se poate de simple, cum poate o persoană cu dizabilități din punct de vedere motor să ajungă de pildă la o toaletă. Sunt lucruri uh, care de asemenea trebuie să-și găsească răspuns. Iar în ce privește accesul la asistență umanitară, în anumite zone unde există uh, numere mari de refugiați, în anumite tabere din Siria, nu știu ce se întâmplă de pildă în uh, taberele de refugiați care au fost deja ocupate de uh, ISIS, dar știu că în estul Ucrainei, de pildă, au existat probleme și guvernul din Kiev, din motive politice, a blocat uh, accesul celor care doreau să acorde asistență umanitară în zonele care erau ocupate de rebeli sau teroriști, depinde cum dorești să îi numești. Dar programul de asistență umanitară al președinției luxemburgheze mi se pare a fi foarte ambițios și eh, mă bucur că eh, investiți eh, atâta energie în această dimensiune umanitară. Președinta, am văzut că nimeni altul nu... Ba da, ba da și alți. Vă amintiți, doamnă președinte, că președintele Schulz a anunțat într-o scrisoare către premier privind modalitățile de finanțare um, în uh, tabele de refugiați din Turcia, Iordania și în Liban, um, e vorba despre cifre între 40 și 45 de milioane de euro care să fie virate din acest fond. Deci sumele pe care le-a avansat ar fi eh, de ordinul a 4 miliarde de euro în total. Dacă aceste cifre sunt exacte, ar fi vorba deja de uh, un procent eh, de uh, finanțare. Europa nu este singurul finanțator uh, uh, pentru uh, această acest tip de asistență, dar trebuie să acordăm refugiaților și o perspectivă nu știu dacă scrisoarea a ajuns la destinatar până acum, dar uh, Schulz a anunțat uh, această inițiativă în plenara de de la Bruxelles, dar văd că nimeni nu și-a asumat până la urmă responsabilități în a răspunde la acest proiect. Această comisie este singurul forum în care toți cei care sunt implicați în asistență umanitară se pot reuni. reuni. Consiliul însă mi s-a părut a fi marele absent și m-ar bucura să vedem și mai mulți miniștri din statele membre care să participe mai frecvent la aceste uh, întâlniri pentru că dumneavoastră știți, Parlamentul vă susține practic necondiționat în demersurile dumneavoastră. Nu știu dacă uh, Exist, de ce există și uh, miniștri în diversele guverne care nu doresc să uh, beneficieze de asistența noastră pentru că există și uh, formule la care am putea recurge și care în clipa de față sunt uh, subexploatate. Deci v-aș ruga să transmiteți uh, acest mesaj ministrilor din statele membre care se ocupă de probleme ale dezvoltării. Pentru că din punct de vedere al bunei guvernanțe am putea uh, avea șansa unei uh, bune colaborări dar uh, și dumneavoastră personal puteți să uh, uh, informați pe omologii dumneavoastră. Deci aceasta este o observație critică legată de modul în care funcționează Consiliul. Domnul Deva, doreați să interveniți? Thank you to Mulțumesc Luxemburgului. Luxemburgul a fost întotdeauna deosebit de generos și deschis în ce privește dezvoltarea. Și mă gândesc că în perioada uh, tsunamiului uh, în Sri Lanka uh, a existat uh, un contact în ziua următoare uh, deja, prin deplasare la fața locului, a avut loc uh, o atitudine, am putut constata o activitate proactivă din partea Luxemburgului. Doresc să menționez acest lucru uh, Luxemburgul uh, întotdeauna a fost foarte eficient în ce privește uh, dezvoltarea. Pe de altă parte, ați avut întotdeauna și o bună legătură cu această comisie. Eu uh, Uh, m-am deplasat uh, la New York și am avut doar o calitate de observator, dar uh, datorită intervenției ministrului luxemburghez am avut, mi s-a facilitat accesul până la urmă și în reuniunile principale. Și am ținut minte acest lucru și știu că vă veți deplasa la New York în curând. Da, se va deplasa la New York joi și va fi partener al discuțiilor privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Eu cred că dezbaterea privind asistența umanitară este una foarte însuflețită întotdeauna, se prezintă teorii bazate pe principii, dar trebuie să ne gândim și la problemele reale pe care ă, oamenii le întâlnesc în taberele de refugiați. Vorbeați despre legătura între asistența pentru dezvoltare și asistența umanitară. Când am Uh, vizitat uh, un uh, spital am văzut că ECO a acordat doctorului Măcvege bani uh, și un premiu pentru uh, a putea să le uh, trateze pe uh, femeile care au fost victimele uh, unor violențe, dar ei nu au avut, el nu a avut dreptul să acorde din acei bani asistență medicală și pentru femeile care uh, aveau afecțiuni uh, ginecologice datorate situației de uh, sărăcie în care au trăit. Deci, uh, iată că există până la urmă asemenea disocieri în care oameni care lucrează în situații foarte dificile încearcă până la urmă să folosească banii în uh, ambele sensuri. Dar și în Turcia vedem acest lucru. Există fluxuri de uh, capital foarte clar diferențiate pentru două programe diferite uh, când practic ar fi, put, ar fi putut oamenii să beneficieze în scopul nevoilor imediate, fie dintr-un tip de fonduri, fie din celălalt. Pentru că cei care acordă la fața locului asistență, nu înțeleg de ce birocrația pune piedici acolo unde ele nu ar fi necesare. Și de multe ori organizații de mici dimensiuni trebuie să completeze formulare diferite pentru a putea acorda ajutor imediat. Deci aceste fonduri sau de DEFCO um, sigur sunt importante, dar uh, poate că uh, ar trebui să poată fi utilizate mai puțin birocratic. Și în Turcia există probleme, există un uh, plus de 2 milioane de oameni și în Marea Britanie se vorbește deja despre o problemă pe care 500 de mii de oameni ar putea să le creeze dar să ne gândim că există 85% um, dintre uh, sirieni care acum locuiesc în, uh, trăiesc în comunități și nu în uh, taberele de refugiați. Există probleme pentru cei care trebuie să îi pregătească pe copii în limba arabă, dar ei sunt pregătiți doar pentru a fi învățători, profesori care să predea în limba turcă. Și pentru acest aceste uh, tipuri de probleme trebuie să găsim uh, soluții. Deci, să ne gândim și la cei care trăiesc în corturi. Tinerii sunt deosebit de frustrați pentru că uh, copiii mai mici pot până la urmă să fie cuprinși în școli, dar ce facem cu tinerii de 17-18 ani care vor să meargă la universitate? În țara mea, dacă ești refugiat, trebuie să-ți plătești studiile universitare și este vorba de câteodată de 40 de uh, mii de uh, lire sterline pe an. Uh, deci, ă, să ne gândim care este situația tinerilor refugiați. Există atât de multe probleme pe continentul european. Poate că ă, și ă, Consiliul ar putea să se implice în coordonarea eforturilor de depășire acestor bariere. Pentru că mulți uh, din afară uh, deja văd că uh, lucrurile nu sunt rezolvate cum trebuie, că scapă de sub control. Deci nu e nevoie de documente ample, trebuie să găsim rezolvare concretă pentru probleme și poate când ne vom deplasa la Istanbul vom găsi o rezolvare. Domnul Deva dorește să mai intervin. Da, Ați făcut niște comentarii foarte relevante, domnul președinte. Europa trebuie acum să preia acești refugiați ca urmare a războiului uh, intern dintre diferite secte musulmane, suniți, șiiți și așa mai departe. Este o chestiune a, internă între musulmani care nu are de-a face cu noi direct, cu noi europenii. Însă, oamenii care au bani în lume, care au resurse enorme, pot să cumpere bucăți întregi din Londra. Mă refer la cei din Qatar, din Emiratele Arabe Unite, din Arabia Saudită, că sunt tot felul de fonduri din această regiune care cumpă tot ce mișcă. Dar ce fac ei cu propriilor refugiați? de ce contribuabilul nostru european trebuie să financeze aceste urmări are războiului din uh, Orientul Mijlociu. Ce i-a scris uh, președintele Consiliului uh, omologului său din Qatar, din uh, Emiratele Arabe Unite? la scris să le ceară nu știu câte milioane să fie puse într-un uh, fond fiduciar, fiduciar astfel încât să avem grijă de oamenii aceștia? Ia scris. Da, cred că implicarea mai multor actori face parte din discuție. Domnule ministru, vă dăm acum cuvântul ca să răspundeți la diferitele întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste reacții pe care le-ați avut mi-ați dat impresia, așa cum ați spus multe dintre dumneavoastră, că există un consens uh, mare cu privire la cele trei priorități pe care le-a menționat și președinția noastră și cred că um, pentru Uniunea Europeană 2015 a fost uh, întotdeauna considerat că va fi un an cheie în ceea ce privește dezvoltarea, finanțarea, cooperarea și acum uh, Uh, și prin această acceptare a unor noi obiective de dezvoltare pentru 2030, chiar săptămâna aceasta la New York vor avea loc discuții care vor fi urmate de declarații foarte importante în ceea ce privește aceste, nou, aceste noi 17 obiective. Cred că sunt niște evoluții foarte importante la nivel de ajutor iman, umanitar și eu când, dacă e să vă răspund, cred că am să încerc să rezum un pic uh, subiectele menționate. Există interacțiuni foarte mari între cele două aspecte, cooperare, ajutor umanitar, dezvoltare și acestea sigur trebuie să se um, reflecte în soluțiile noastre uh, și în prioritățile noastre, fie că e vorba de dezvoltare sau de ajutor umanitar. Domnule Guerrero Salom, spuneați dumneavoastră, vorbeați despre poziția noastră la summitul de la Istanbul de anul viitor și sunt de acord că președinția trebuie să aibă un rol proactiv pentru ca Uniunea Europeană și statele sale membre să-și asume responsabilitățile și să joace rolul care le revine. Același lucru este valabil și um, când am pregătit conferința de la New York. Am vorbit pe o singură voce. De aceea e foarte important acest aspect al coordonării, al acestei voci unice pe care trebuie să o avem noi, Uniunea Europeană. Acum, cât despre coordonare, pe care eu o combin direct cu eficiența. Pentru că, într-adevăr, trebuie să facem eforturi mai ales în situații de crize umanitare deosebit de grave, trebuie finanțare, dar trebuie, desigur, și coordonare. Trebuie ca banii să fie puși la dispoziție și cheltuiți în mod eficient, astfel încât să aibă efecte directe asupra oamenilor care au nevoie de ei. Iar finanțarea, bineînțeles că rămâne esențială. Trebuie să, chiar dacă găsim și alte mijloace, chiar dacă ne coordonăm bine, tot va trebui să găsim uh, finanțare suplimentară. Vreau să vă spun că noi dăm 16% uh, din venitul național brut, deci uh, există exemple de urmat. Este un mesaj pe care îl transmit mereu colegilor mei de la Consiliu. Acum, sigur, pe lângă eficiență și coordonare, e foarte importantă finanțarea. Referitor la subiectul pe care l-ați menționat unii dintre dumneavoastră, migrația, refugiații și legătura cu dezvoltarea, trebuie să spunem clar că consolidarea ajutorului umanitar este foarte importantă, dar reprezintă doar un aspect dintr-un pachet de soluții cu care trebuie să venim. Sigur că există și Uh, perspectiva internă a Uniunii Europene, precum și dimensiunea politicii externe a Uniunii Europene. De asemenea, cea de dezvoltare, cea de returnare, sunt tot felul de politici care stau în spatele soluționării acestei probleme. Cât despre relațiile pe care le-ați menționat uh, cu miniștrii de resort de la mine din țară. Vă spun că avem niște schimburi foarte bune ca să încercăm în cadrul președinției să avem cumva un lanț, o rețea care să funcționeze foarte bine. Foarte important, de asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră, este să ne aplecăm asupra cauzelor profunde ale migrației. Și cred că e nevoie de acordare de ajutor pentru dezvoltare în sectoare cheie, pentru că foarte mulți dintre oamenii care trăiesc în Africa sunt tineri și care caută perspective în propriile lor țări. Trebuie așadar să se traducă acest ajutor în programe concrete, în acțiuni concrete, colaborări cu ONG-uri, astfel încât să aibă perspective oamenii aceștia în propria lor țară. Trebuie de asemenea ca Consiliul European să găsească mijloace suplimente, suplimentare primul nostru ministru va transmite un mesaj că e nevoie de mobilizare a încă 20% în plus în resurse. Uniunea Europeană trebuie să acorde mai multe mijloace pentru acțiuni directe. Apoi mă voi referi la ce a spus Charles Görens în ceea ce privește fondul fiduciar. Într-adevăr, trebuie să vedem cum să se dezvolte acest um, această idee, acest concept. Pentru că să vedem dacă într-adevăr e o valoare adăugată aici față de ce avem în prezent și ce trebuie să facem vis-a-vis -vis de mijloacele deja existente care uneori poate se confruntă cu obstacole, poate putem să le înlăturăm pe acestea și să avem mecanisme mai flexibile de răspuns în fața situațiilor de criză. Apoi, trebuie ca toate statele membre să investească în, în chestiunile umanitare și în partea de dezvoltare pe termen lung. Cu toții avem un interes comun să lucrăm pe aceste capitole. Cât despre subiectul Ebola și vă felicit pe această cale pentru raportul dumneavoastră pe care l-am citit și președinția, ministrul um, sănătății de la noi din țară a făcut foarte bine că a organizat această reuniune, această conferință de urmărire, de follow-up, ca să vedem într-adevăr care au fost învățămintele trase după criza Ebola. Și am observat clar că statele afectate de uh, epidemie au beneficiat de sprijin um, foarte important pentru sectorul medical. Asta pe lângă um, chestiuni legate de uh, apă potabilă și instalații sanitare, toată chestiunea sectorului medical este și ea foarte importantă. Pentru că S-a văzut acum că în, în statele um, care au avut un sistem medical mai bun, situația Ebola a fost mult mai ok. Senegalul, de exemplu, aproape că a fost um, aproape că a evitat uh, problema. Trebuie așadar ca aceste mijloace să fie consolidate. Ați mai menționat faptul că în crizele uh, de astăzi, femeile, într-adevăr, și copiii sunt mai grav, sunt categorii mai grav afectate și, de asemenea, persoanele cu disabilități. Am uh, luat legătura cu Handicap International, un actor cheie pe teren și astfel de instituții ne-au spus că în săptămânile următoare, lunile următoare, se vor apleca asupra acestui subiect, care este foarte important. Bun, clar, există um, un răspuns parțial în uh, activitatea noastră de fond, care se referă la protejarea acestor categorii. Și reprezintă și pentru noi o prioritate uh, Cred că pe bună dreptate ați menționat acest subiect. Cât, de exemplu, cât despre fondul pentru Siria, acesta nu reprezintă singurul mijloc de finanțare pentru Siria. De fapt, modul în care am reacționat în fața acestei crize a fost pe mai multe căi, prin diferite agenții și ONG-uri deja active în această regiune de mai multă vreme și mai mulți au menționat acest lucru și aici cred că ar fi una dintre propunerile pe care le-am, cu care am început uh, și în discuțiile cu Frederica Mogherini a fost să spun că trebuie să menționăm această dimensiune umanitară de fiecare dată, la fiecare consiliu și mai departe, nu doar când apar crize. E foarte important și tocmai faptul că 2015 este anul uh, european pentru dezvoltare trebuie să ne dea posibilitatea să sensibilizăm toți actorii asupra acestor două dimensiuni, dezvoltare și ajutor umanitar, ambele foarte importante. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, președin, domnule ministru, vă mulțumim pentru aceste răspunsuri foarte cuprinzătoare. Vă felicităm pentru abordarea avută în cadrul președinției. Știu că până la Crăciun aveți uh, foarte multe uh, evenimente pe care le organizați. De asemenea, veți aduce la Luxemburg parlamente naționale, veți avea o reuniune specială a Consiliului. Știm că luați foarte în serios această chestiune. Acum, doamna Hautala. Da, vreau să mă asigur că voi primi un răspuns în ceea ce privește accesul la taberele de refugiați din zone de conflict, mai ales problema din uh, estul Ucrainei. Sunteți la curent? Mai multe organizații internaționale au menționat-o de luni de zile. Președinte, când am fost în Turcia, m-au auzit că uh, s-a ajuns uh, s-a trimis ajutor către Damasc, dar că e nevoie de aprobare din partea guvernului uh, să ajungă la oameni. Deci oamenii s-au bloc- um, banii s-au blocat practic la Damascus. Mai degrabă, cred că problema este dacă pot să acționeze acțiunile agențiile neguvernamentale atunci când guvernele nu ne permit acest lucru, când nu vor să intervină acestea. Da, pentru că mi se pare că uneori uh, preocupările legate de securitatea ale statelor subminează nevoile de bază ale persoanelor aflate în situații de criză. Tocmai asta am discutat aseară la reuniunea privind Crucea Roșie organizată de Enrique Guerrero, pentru că oamenii de la Crucea Roșie chiar sunt cei din prima linie care acționează în Siria și în alte astfel de state și vorbesc despre problema că trebuie să că nu e, nu e ușor să ajungă ajutorul în, într-o țară, de exemplu în Siria. Sunt probleme des întâlnite. Se poate trimite ajutorul, dar acesta nu poate să ajungă unde trebuie oricum. O chestiune foarte greu de rezolvat. Nu știu dacă domnul ministru mai vrea să mai adauge ceva. Cred că ce ați răspuns dumneavoastră se asortează foarte bine cu ce spusesem și eu. Printre subiectele de mare importanță și pentru noi a fost problema accesului și la fel de important este ca ajutorul umanitar să nu se transforme niciodată în instrument politic. El există pentru a ajuta pe oameni și acolo unde există probleme de acces, așa cum se întâmplă în Ucraina și cum s-a întâmplat și în Siria, trebuie identificate soluții pe teren și prin uh, instrumentele diplomatice de care dispunem și prin implicarea actorilor internaționali. Așa cum spuneați, într-adevăr, este o chestiune foarte importantă aceasta accesului. Și pentru a încheia, vorbeați mai devreme de Anul European pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar. Așa adăuga eu, pentru că cele două merg mână în mână. Și așa este, ați menționat și dumneavoastră că în luna decembrie vom organiza încheierea acestui an în mod festiv cu invitarea numeroaselor personalități și dumneavoastră, cei din Comisia DEVE, veți fi invitați, dar se vor face și prezentări cu privire la acțiuni concrete și va avea loc la Luxemburg și un Consiliu informal de Ministri pe teme de actualitate pe care le vom stabili împreună cu doamna Mogherini într-un cadru care ne va permite să identificăm numeroase soluții, inclusiv acestei probleme de care vorbeam. Asta în luna decembrie, cum spuneam. Mulțumesc. Da, mă gândeam că poate n-ar strica să avem un schimb de vederi în cadrul comisiei cu reprezentanții agențiilor care se ocupă de aceste probleme pe tema problemei accesului, pe tema accesului. Vom mai discuta despre asta poate și după masă, dar în orice caz în uh, Turcia am asistat la problemele acestea. Era un ONG care opera transfrontalier, cum să se compare el cu marile agenții. În orice caz, mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule reprezentant al președinției luxemburgheze. Ne revedem la ora 15 și vom trata primul raport, dar nu uitați că schimbăm sala da? Deci să nu uitați că ne ducem la, uh, în, sala 1G2 după pauza de prânz. Mulțumesc foarte mult!